Mes chers collègues, bonjour. Dragi colegi, bună ziua. Commençons. Prenez le Allez. Ismail Ertug, nous commençons. Ismail Ertug, începem. Înainte de a începe lucrările, președinta îi salută pe interpreți, mulțumim și noi Ne bucurăm că sunteți aici, asta înseamnă diversitate, unitatea în diversitate. Președinta ne dă cuvintele pentru ca interpreții să poată să-și citească mesajul. Ah, este ziua cu numărul 35 de când am început acțiunile de protest împotriva condițiilor de lucru impuse de către administrație. Um, Uh, nu vom uh, acorda depășiri, vom începe, uh, vom, vom înceta activitatea la ora prevăzută, ora 18.30. On n'entend pas votre message. Yeah. Allez. La France, est-ce que vous êtes prêts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 Merci beaucoup pour votre message. Euh, les interprètes de la cabine France, je ne vous ai pas entendu. Președinta, e o problemă de microfon cu cabina de franceză, de aceea n-au auzit uh, mesajul. Începem, deci, cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții la ordinea de zi, procesul verbal poate să fie adoptat. Nu sunt obiecții, se pare că nu. Procesele verbale ale reuniunilor din 7 iunie și 20-21 iunie 2018 pot fi adoptate dacă nu sunt obiecte, nici de această dată nu sunt, la comunicările președintelui. Dragi colegi, ca și mine știți că plenara a respins cele trei propuneri sociale cu privire uh, conținute în pachetul de mobilitate și aș dori să vă spun că vom uh, discuta după aceea cu ocazia ședinței coordonatorilor acest subiect. Uh, trecem acum la primul punct de până de zi este bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019. Raportorul nostru este domnul Telicca, care primește cuvântul pentru a prezenta vizul său, după care vom lansa dezbaterea. Vă rog, domnule Telicca, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnă președinte, bun venit uh, tuturor. Nu o să intru în prea multe detalii pentru că am avut uh, Uh, avem uh, poziții asemănătoare, putem spune. Bugetul propus de către comisie e uh, stabil. Bineînțeles că vor apărea probleme în momentul în care vom negocia cu Consiliul. Nu cred că mai trebuie să vă reamintesc la Comisia de Transporturi ce înseamnă să ai stabilitate bugetară și care este minimum pe care îl putem aștepta. Foarte pe scurt aș dori să vă reamintesc punctele de bază care trebuie să se reflecte. Au fost uh, tăieri la EFSI, în primul rând, apoi uh, programele financiare ajung la uh, sfârșit și este clar că investitorii au uh, nevoie de stabilitate pentru prioritățile care sunt finanțate din fonduri europene, agenții precum IRA, EASA, ENZA Uh, au avut mandatul prelungit și trebuie să aibă uh, resurse suficiente pentru a-și îndeplini acest mandat și au nevoie și de continuitate în acest uh, domeniu. Mă gândesc la executarea sau punerea în aplicare a achiului, Clean Sky, Cezar și alte întreprinderi comune Uh, se ocupă de implementarea uh, obiectivelor climatice. Nici aici nu putem să acceptăm uh, tăieri și Galileo va trebui să lanseze încă 8 sateliți pentru a fi pe deplin operațional. Deci, așa cum a spus și raportorul, stabilitatea bugetară este minimul pe care îl putem accepta și pe care îl putem susține. Dar pe lângă aceste elemente, Uh, cu care am impresia că cu toții suntem de acord în mare măsură, există două aspecte pe care uh, aș dori să le prezint și sper să nu avem uh, poziții divergențe, divergente. E vorba de aspectele legate de bugetul pentru transporturi. Iar aici aș dori să subliniez că nu trebuie să uităm că anul 2019 uh, este ultimul an bugetar al mandatului și care trebuie să fie executat chiar înainte de uh, alegerile europene. În primul rând, în legătură cu proiectele uh, pilot și acțiunile pregătitoare, ultima da- pentru prim- ultima dată în mandatul nostru, avem posibilitatea de a acorda sprijin financiar unor proiecte care, după părerea mea, uh, sunt și ar trebui să rămână finanțate direct în funcție de uh, obiectivele politice. E vorba de dosarele legislative de care ne ocupăm acum. Deci uh, aș dori să țineți cont și de acest parametru sau de acest uh, criteriu în acțiunea de alegere a proiectelor și acțiunilor pe care o vom trimite Comisiei de Bugete. De asemenea, de fapt e vorba despre o propunere și de o invitație pe care vă lansez, să încercați să uh, exercitați presiune ca și mie, uh, să, deci exercitați presiune asupra comisiei comisie în ce privește implementarea acestor proiecte. Un al doilea aspect la care aș dori să mă refer e uh, legătură, în legătură cu primul, deci uh, liniile bugetare legate de drepturile pasagerilor. Nu vorbim deloc de sume mari. De fapt, uh, dacă facem o comparație cu alte uh, cuantumuri, putem spune că e vorba de sume mici, dar în politicile europene și mai ales în domeniul transportului avem de-a face cu o provocare. Sigur că în această epocă marcată de știri false și uh, Uh, de interpretarea proastă. Oamenii știu uh, informarea insuficientă, oamenii știu prea puțin despre aceste proiecte și deci cred că ar fi bine să avem o mai bună sensibilizare pentru ca oamenii să-și dea seama că uh, există proiecte finanțate concret de către Uniunea Europeană și care au un efect pozitiv asupra vieții lor. Studiile arată că uh, oamenii nu știu suficient și deci ar trebui să uh, Uh, ne implicăm mai mult în acest domeniu și ar fi bine să, de exemplu, să prezentăm mai uh, proeminent drepturile pasagerilor. Doamnă președinte, dragi colegi, uh, nu vreau să mă repet, avizul meu oferă o imagine foarte clară a solicitărilor noastre, raportorul a venit la comisia noastră, am avut un proces de reflexie legat de Uh, prioritățile comisiei noastre. Iată care este uh, linia de raționament pe care urmez și sper ca colegii să mă susțină. Mulțumesc, domnule Telicca, pentru această prezentare foarte clară și foarte pedagogică. Domnul Salini, aveți cuvântul. Mulțumesc. acest uh, aviz uh, uh, al comisiei noastre la raportorul legat, raportul legat de bugete reflectă foarte bine prioritățile noastre, așa cum spunea și domnul Telicca. Deci sunt definit cu importanța politicii de, coeziu, de, de, de transporturi pentru competitivitatea și pentru coeziunea Uniunii Europene. Ehm, argumentele pe care ni le-a prezentat ehm, raportorul sunt foarte pertinente și le împărtășim. Iar acum aș dori să mă refer la câteva aspecte eh, la obiect înainte de a mă referi la eh, proiectele pilot pe care aș dori să le grupăm în trei domenii. Eh, toate sunt importante, dar pentru noi prioritar îl reprezintă programul Uh, pentru a uh, permite IMM-urilor să fie active. Uh, e clar că trebuie ca acest program să rămână, să beneficieze de finanțare suplimentară. În ceea ce privește agențiile, suntem de acord cu agențiile menționate pentru că alocările bugetare pentru aceste uh, agenții trebuie să reflecte însemnătatea lor și acum o a treia observație, foarte pe scurt. Da, într-adevăr, e foarte important să discutăm despre Galileo și de importanța strategică a acestui proiect, dar și a proiectului EGNOS. Eu sunt uh, raportor în domeniul spațial, uh, în uh, grupul meu, și sunt de acord cu cele spuse de către antevorbitorul nostru. Acest al patrulea sector ar fi cercetarea și inovarea, care trebuie să fie Uh, să fie evidențiată odată cu Clean Sky și cu uh, Cezar. În legătură cu proiectele pil, uh, pilot și acțiunile pregătitoare, aș dori să spun că am analizat evaluarea efectuată de către comisie. Bineînțeles că și noi ne dorim să avem propria noastră evaluare și să avem o uh, Uh, evaluare țintită a acestor proiecte pilot în noi uh, Parlamentul European. Evaluările uh, Comisiei, sigur că pot să ni se pară pertinente, deci suntem de acord cu ele, dar ne dorim să Uh, avem o evaluare a noastră a Parlamentului European. Deci ne dorim să respectăm evaluarea Comisiei, dar dorim să avem o abordare independentă. Dar în orice caz, eu cred că mergem în direcția potrivită. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Salini. Domnul Zilo nu este, deci are cuvântul acum domnul Vandalen, care nu se pare că nu îl înlocuiește pe domnul Zile. Doamna Izabela de Monte este înlocuită de către domnul Ertug. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să-mi cer scuze pentru doamna de Monte, care sosește la Bruxelles. Probabil că e undeva în aer la, <laughs> în clipa aceasta și trebuie să prezintă poziția uh, sa cu privire la acest dosar bugetar. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului raportor, domnului Telicca, pentru tot uh, ce a făcut uh, pe acest dosar complex. Uh, politicile de transport ale UE sunt foarte importante pentru competitivitatea globală și pentru coeziunea socială și teritorială a Uniunii și deci această politică are nevoie de un buget suficient care să țină cont de nevoile programelor și a proiectelor implementate de UE. Știm că atunci când vorbim de proiecte de infrastructură, uh, e nevoie de resurse foarte importante și de aceea uh, e nevoie de o planificare foarte bună, mai ales pe termen lung, uh, pentru angajamente și deci este foarte important să evităm tăieri la uh, alocările care au fost făcute în anii trecuți pentru a stimula proiectele EFSI. Bineînțeles că apreciez uh, propunerea Comisiei de a crește uh, angajamentele și plățile pentru transport cu 39,4% și 5,3% respectiv, însă această majorare nu este suficientă, mai ales având în vedere tăierile anterioare propuse. Trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri sunt uh, bine executate pentru a finaliza cel puțin uh, proiectele legate de rețeaua TNT, pentru că dacă nu, credibilitatea proiectelor și a politicilor europene va avea de suferit. Din păcate, constatăm că Comisia nu are un uh, interes uh, sporit pentru sectorul turismului. Totuși, e vorba de uh, un domeniu foarte important, al treilea ca însemnătate în europeană și care uh, necesită sprijin și o linie bugetară specifică pentru a uh, Uh, ca noi să putem uh, să evalua uh, eficiența măsurilor de la Comisie. Mulțumesc, domnule Ertug. Domnul Dalunde, aveți cuvântul. Mulțumesc. Politica de transport a Uniunii Europene este foarte importantă pentru durabilitatea economică, socială și de mediu și deci uh, trebuie să acordăm prioritate proiectelor cofinanțate care uh, susțin uh, rețelele de transport european în domeniul durabil. Trebuie să uh, spunem cât de importantă este cofinanțarea europeană pentru uh, um, uh căile ferate electrificate și apoi trebuie să mai acordăm prioritate și transportului modal și de mărfuri. Mulțumim, domnule Dalunde doamna Kilonon, care o înlocuiește pe doamna Lopez. Nu? Doamna Anderson, aveți cuvântul. Doream doar să salut uh, tot ce s-a făcut pe acest dosar și aș dori să spun că îl sprijin pe domnul ca mai ales în ce privește drepturile călătorilor și lipsa de sensibilizare și uh, Curtea de Conturi a confirmat acest lucru anul trecut. Uh, lipsește sensibilizarea și conștientizarea în ceea ce privește drepturile pasagerilor. Ce am putea face împreună uh, la nivel european e foarte bine. Uh, e vorba de cam o treime din, per, uh, din, din călătorii din Europa care sunt la curent cu aceste drepturi ale pasagerilor. Și iar în ceea ce privește această propunere, mă bucur de faptul că vorbim despre un formular de plângeri european, care ar fi foarte util și o propunere care este sprijinită puternic. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tălicica! Nu prea mai am multe de adăugat, dar aș dori să subliniez două aspecte care au uh, intervenit în această dezbatere. Domnul Salini a vorbit despre coeziune și despre competitivitate și cred că acestea ar trebui să fie obiectivele uh, generale. E un punct de vedere pe care îl împărtășesc. Și îmi place și această sugestie făcută de colegul uh, Salini în ce privește evaluarea proiectelor pilot. Uh, sunt de acord cu el că, într-adevăr, ar trebui să uh, avem o analiză bazată pe expert. Sigur, analiza de la comisie este foarte bună, dar în trecut am asistat la situații în care cineva, nu contează cine, a propus un proiect Uh, și a fost prezentat ca fiind un proiect prioritar doar pentru comisie. Fiecare trebuie să își tragă jar la oala lui, este foarte clar, dar în orice caz, principiul de bază ar trebui ca noi să fim în ultimul an de mandat, uh, deci noi ar trebui să sprijinim prioritățile politice pe care le avem. Dar constat că colegii uh, sprijină uh, acest lucru. Uh, Uh, există mai puțină concurență, toată lumea este de acord de, de dovadă de un spirit constructiv, deci uh, mă bucur. Mulțumim, domnule Telicca. V-am dat cuvântul pentru că doream să vă uh, aud uh, încă o dată pe partea pedagogică legată de buget, dar am uitat uh, comisia domnule Telicca, vedeți cât de multă însemnătate vă acord dumneavoastră. Deci vom da cuvântul doamnei An Montagnu. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule raportor. O să încerc să vă furnizez câteva elemente suplimentare la întrebările care au fost adresate, dar, într-adevăr, avem nevoie de un buget mai mare. În orice caz, el va fi mai mare uh, pentru anul, așa cum a spus și domnul uh, Ertrug. Bugetul propus de către comisie se bazează pe analiza efectuată anual împreună cu INEA și care ține cont de toate acordurile de subvenții deja semnate, deci este vorba despre o sumă uh, importantă și orice tăiere ar reprezenta o problemă mai ales pentru beneficiari. Deci Comisia salută sprijinul uh, acordat uh, de, prin uh, rezoluție da, pentru bugetul propus. De asemenea, menționat și apelul lansat în acest an, care ne permite să Uh, epuizăm uh, ceful, deci cumva uh, recuperăm întârzierea din primii ani de mandat, dar pentru anul viitor am putea să prevedem un apel în funcție de recuperările făcute de la vechile programe care ar fi cam de 80 de milioane de euro, e estimarea actuală, dar sigur că vom vedea în funcție de felul în care evoluează suma, vom vedea cum cât vom putea să uh, recuperăm la anul, iar Comisia tocmai discută cu BEI pentru a vedea dacă nu putem lansa o, o, un apel pentru instrumentul financiar CEF. Deci, în momentul în care vom uh, deține elemente suplimentare, vi le putem uh, prezenta eventual la toamnă și încă două informații suplimentare cu privire la bugetul agențiilor. Sunt conștientă de mm, faptul că Parlamentul susține mai ales bugetul agențiilor, dar doream să spun că în ce privește Agenția Feroviară Europeană, de fapt, uh, bugetul nu a fost uh, scăzut, pentru că anul 2019 este uh, anul în care vor intra taxele Uh, în vigoare și deci uh, agenția are un buget de 3,8 milioane de euro uh, pe care îl va înregistra în urma colectării acestor contribuții. Deci subvențiile din partea Uniunii Europene au scăzut, dar ele sunt compensate de uh, aceste contribuții care vor uh, proveni uh, din sectorul privat, din domeniu în 2019. Iar uh, o ultimă observație cu privire la proiectele pilot, am notat observațiile dumneavoastră. În uh, faza actuală, într-adevăr, Comisia a făcut uh, câteva evaluări preliminare. Bineînțeles că urmează să vă transmitem evaluările definitive cu ocazia publicării uh, scrisorii de uh, execuție din septembrie, dar în orice caz, deocamdată, noi suntem pentru majoritatea proiectelor pilot pe care le propuneți. Vă mulțumesc! Mulțumim Comisiei! Mulțumim, doamnă Montaniu. Aș dori să vă reamintesc că termenul pentru amendamente este data de 13 iulie la ora 12. Și aș dori să vă mai reamintesc că puteți depune două tipuri de amendamente. În primul rând, amendamente la proiectul de aviz și amendamente bugetare, inclusiv amendamente care vizează proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Bun, trecem acum la punctul următor de pe urna de zi, schimbul de opinii cu domnul Hudac, vicepreședintele Băncii Europene de Investiții, pe tema finanțării transportului. Domnul Hudac, bine venit la comisia noastră. Să va? Allez-y, prenez place. Vă rog, luați loc. Alors, monsieur Dac, nous avons... Deci, Domnule Hudac, v-am invitat în calitate de vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții pentru a avea un schimb de opinii referitor la activitățile desfășurate de bancă în domeniul transporturilor și vreau să vă urez bun venit în comisia noastră. Dezbaterea de astăzi e deosebit de pertinentă pentru că, ținând seama pe de o parte de nevoile de investiții și de oportunitățile care există pentru a moderniza serviciile noastre de transporturi, dar și pentru a cizela mobilitatea, în așa fel încât să facem față tuturor provocărilor cu care ne confruntăm, revoluția digitală, nu, uh, uh, problemele de mediu, care într-adevăr necesită din partea noastră o adevărată tranziție energetică. Deci, pe de o parte, avem viitorul program CFP pentru finanțări și pentru cofinanțări, în care există și, spre exemplu, mecanismul pentru interconectare în Europa și fondurile Invest EU. Și e adevărat că, având în vedere toate aceste elemente, așteptăm cu nerăbdare să vedem ce anume poate face Banca Europeană pentru, de, pentru investiții? Care este punctul noastră de vedere, dar și care este perspectiva de viitor? Ce tip de proiecte veți susține în așa fel încât să putem găsi răspunsuri față de toate aceste provocări? Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și am să vă dau cuvântul timp de 10 minute, după care vom organiza o dezbatere împreună cu colegii. Vă rog. Mersi beaucoup, madame uh, Chair. Uh, ladies and gentlemen, members of the Transport Committee. Mulțumesc, doamnă președinte, membrii ai Comisiei TRAN. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați oferit o posibilitatea de a mă prezenta în fața dumneavoastră și de a vă vorbi despre activitățile BEI în uh, domeniul transporturilor. Este o parte din operațiunile noastre. Îmi amintesc în aceste momente de vremea în care eram uh, ministru al economiei și mă prezentam în fața Parlamentului Național pentru a da niște răspunsuri și explicații. Foarte succint. Transportul este foarte important pentru Europa, este un domeniu foarte important, vine vorba de activitățile BEI. Uh, Bineînțeles, noi suntem Banca Unității Europene, suntem o bancă deținută de cele 28 de state membre, de aceea trebuie să urmăm strategia și politicile Uniunii Europene. În acest an sărbătorim 60 de ani de la crearea Băncii Europene de Investiții. Este o parte a istoriei Uniunii Europene de care putem să fim foarte mândri, pentru că uh, din 1958 până acum, banca noastră a devenit cel mai mare investitor uh, multilateral din lume. Anul trecut am finanțat proiecte de circa 80 de miliarde de euro, iar Banca Mondială undeva la 60 de miliarde. Deci, iată, este o parte a Uniunii Europene foarte benefică. Când vine vorba despre prioritățile noastre, finanțăm circa uh, 13 miliarde pe an când vine vorba de transporturi și, bineînțeles, avem și investiții circa uh, o zecime din investițiile noastre sunt în afara Uniunii Europene de exemplu, în această dimineață am semnat un proiect împreună cu uh, viceprim-ministrul uh, Ucrainei uh, în ceea ce privește siguranța rutieră în această țară pentru a putea aduce standardele europene și în țările din vecinătatea estică și sudică. Circa 17% din activitățile noastre se leagă de transport. Avem trei tipuri de activități. Uh, avem activități de împrumut, cum ar fi operațiuni de oferire de împrumuturi pentru guverne uh, și alte instituții financiare din statele membre ale Uniunii și în afara Uniunii. Apoi, un alt tip de operațiuni Um, care sunt folosite, de exemplu, pentru um, mecanismul uh, de finanțare în Europa. Este vorba de granturi și de uh, combinarea surselor noastre cu surse private. Apoi, lucrăm de asemenea cu guvernele, cu autoritățile uh, locale, um, cu um, autorități financiare și, în acest caz, oferim îndrumare, consiliere. În ceea ce privește infra infrastructura în uh, Uniunea Europeană, 1% din PIB merge către transport, dar această cifră a scăzut în timpul crizei financiare și această situație ne-a dus în momentul, de a, în momentul în care ne aflăm uh, acum. Avem un blocaj al investițiilor. Pentru 2021-2027 se vorbește despre uh, circa 100 de miliarde de pe an pentru fiecare dintre coridoare, dar s-ar putea să vorbim despre unde, o lipsă de finanțare undeva la 200 de miliarde pe an când vine vorba de finanțarea infrastructurii în Europa. Deci avem un rol foarte important de jucat aici. Vrem să avem în vedere nu numai trans, uh, infrastructura Uh, tradițională de transport, uh, rețelele TNT. Ne interesează foarte mult acest element de interconectare, dar trebuie să avem în vedere și noile elemente de transport, um, modelele durabile, investițiile în uh, transport nepoluant, etc. De exemplu, în 2016 Împreună cu Comisia Europeană am creat uh, facilitatea pentru un transport mai uh, nepoluant și am finanțat uh, flote de autobuze uh, nepoluante în Franța, în Spania, în Las Palmas și de asemenea ne implicăm în proiecte inovatoare ce doresc să creeze uh, infrastructură de uh, Um, pentru uh, mașinile um, electrice de-a lungul coridoarelor europene. Folosim de asemenea Fondul European pentru uh, Investiții Strategice, FACE. Așa cum știți, noi trebuie să punem în aplicare, să executăm uh, aceste investiții strategice. Până la sfârșitul lui iulie vom oferi prima parte uh, promisă, 315 miliarde de euro investiții suplimentare uh, din bugetul european și BEI. Iată, acesta este un exemplu de acțiune de succes care arată că și faptul că acest uh, această nevoie de investiții nu poate fi um, rezolvată doar din uh, fonduri publice și atunci rolul nostru este unul foarte important. În viitor, în uh, propunerea uh, Comisiei pentru cadrul uh, financiar multianual, am văzut propunerile Comisiei, putem discuta acolo dacă aveți întrebări în privința uh, investițiilor propuse. Aceasta ar putea fi parte dintr-o uh, discuție următoare. În ceea ce privește uh, investițiile strategice, am investit în transporturi, și ne așteptăm să mobilizăm 25 de miliarde în uh, investiții adiacente, deci undeva 8% din uh, volumul total al FEIS se îndreaptă către investițiile în transporturi. Poate vă întrebați de ce doar 8%. Motivul este că uh, este aici vorba și de un element de investiții private infrastructura de uh, transporturi publice este uneori construită, dezvoltată în parteneriate publice-private și atunci atragem și sectorul public în dezvoltarea uh, sectorului transporturilor. Avem diverse proiecte, Darts uh, Free în Slovenia, în Spania, uh, și alte instrumente de transport uh, nepoluant în mai multe țări europene. Așa cum am mai spus, avem și uh, cererile de finanțare mixă, mixtă. Um, s-a uh, discutat aceste lucruri cu doamna Violeta Bulț, cu Uh, Comisia Europeană. Dorim să îndreptăm mai multe investiții către aceste propuneri de finanțare mixă, mixtă și granturi mixte. Este vorba de cerere de propuneri de finanțare mixtă, uh, ce vor veni uh, parte, ce vor fi finanțate parte prin garanții, garanții ale băncii și împrumuturi de la banca noastră. Și trebuie să vedem cum, um, ce surse de finanțare găsim pentru aceste investiții. M-aș opri aici pentru că mi se pare important să avem o sesiune de întrebări și răspunsuri. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația dumneavoastră. Mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, domnule Hudac. Și acum dau imediat cuvântul domnului Vim uh, Vantecamp. Camp. Vă rog, aveți cuvântul pentru întrebări. Mevrouw de voorzitter, uh, meneer Hudak en... Mulțumesc. Domnule Hudak, uh, vreau să vă spun bine ați venit. Uh, vreau să vă spun bine ați venit dumneavoastră și colegului dumneavoastră de la BEI. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți succesorul domnului Van Balecan. O întrebare foarte bună. Uh, îl înlocuiesc temporar pentru că, așa cum știa, știți, domnia sa s-a ocupat de transporturi, nu mai este vicepreședinte. Uh, dar în uh, comitetul executiv avem 8 membri, ne ocupam amândoi de aceste probleme și deocamdată până când uh, va veni altcineva din partea Benelux, mă voi ocupa eu de acest domeniu. Mulțumesc foarte mult, vreau doar să lămuresc această chestiune pentru că uh, Uh, ați spus că uh, vă vom adresa niște întrebări foarte dure, dar trebuie să fim atenți cu cei care uh, ocupă o poziție doar pe o perioadă mai scurtă. Am totuși câteva întrebări. În ceea ce privește cele 30 de milioane pe care BEI le-a investit în transporturi, ați spus că Um, această sumă, din câte văd eu, nu a crescut în ultimii ani. Puteți să ne spuneți dacă așa stau lucrurile? Deci e undeva uh, cifra la 30 de miliarde uh, și eu nu văd că ar fi existat o creștere în ultimii ani. Miliard van EFSI. Is dat hetzelfde bedrag? Uh, mag je... Și vorbim aici de 30 ă, plus 25, asta ar fi o ă, cifră mai importantă. Cum se leagă aceste lucruri? Apoi, în ceea ce privește căile ferate, șoselele și căile navigabile interioare, am putea spune că nu mai e nevoie ca dumneavoastră să investiți direct în șosele pentru că există sisteme de taxare. Și atunci ar putea, ați putea să vă concentrați asupra căilor ferate și căilor navigabile interioare. Apoi, eu vin din țările de jos și țări, uh, băncile din țara mea intră în concurență cu BEI Cred că băncile private din țara mea oferă uh, rate uh, ale dobânzii mai bune autorităților decât oferiți dumneavoastră. Asta, sigur, nu se întâmplă în toate țările. În România și Bulgaria bănuiesc că lucrurile stau cu totul altfel. Dar cum veți răspunde acestei uh, situații? Am uh, mai discutat cu șeful dumneavoastră de mai multe ori și domnia sa a spus că trebuie să lucrăm cu rate uh, comerciale, rate ale dobânzii la nivel comercial. Dar trebuie să vă spun foarte sincer că aceste bănci private oferă condiții mai bune decât BEI. Și atunci, mie mi se pare că BEI nu își mai îndeplinește rolul. Este absolut minunat că dumneavoastră câștigați miliarde și miliarde în fiecare an, dar sunteți Banca Europei. Nu sunteți doar o mașină de făcut bani în Europa. S-ar putea să sune foarte socialist discursul meu, dar uh, consider că a trebuit să uh, adresez și această întrebare. În ceea ce uh, privește operațiunea de blending, Uh, care este uh, legătura cu DigiMove. Ce face Bay când vine vorba de mie, de mecanismul pentru interconectarea Europei? Vorbiți aici de uh, subvenții și nu de împrumuturi. Am vrea să vorbim mai multe despre ce face banca dumneavoastră în ceea ce privește blendingul și mecanismul pentru interconectarea Europei. Nu numai când vine vorba de consiliere, ci mm, și de finanțare. Mulțumesc foarte mult, domnule Vandăcar. Domnul, domnul Zink, mă rog, aveți cuvântul. Și można to ja chciałem prosić pana prezesa o wypowiedź w dwóch nieco innych spraw. Aș vrea să vă întreb două alte lucruri. Astăzi suntem într-un moment în care lansăm discuții importante privind uh, bugetul Uh, pe următorul uh, cadru uh, financiar multianual. Și în acest buget vom avea cel puțin 22% mai puțin pentru politica de coeziune, vor fi mai puțin bani pentru fondurile structurale, deci altfel, altfel spus, bugetul european va avea mai puțin bani și pentru transport. Între prima mea întrebare este dacă BEI are în vedere acest lucru atunci când vine vorba de politica de acordare de împrumuturi. Apoi, pentru prima oară acum, bugetul european are 6,5 miliarde pentru mobilitate uh, și uh, siguranță. Cred că este o decizie foarte bună pentru că în Europa trebuie să avem capacități mai uh, bune de uh, a uh, asigura mobilitatea forțelor de poliție și nu numai. Deci, BEIVA deschide o nouă linie de credit pentru aceste activități legate de uh, uh, mobilitatea pentru forțele de securitate. Nu. Mulțumesc foarte mult. Doamna Foster, nu? Atunci, domnul Vandalen, vreau vreați să luați cuvântul. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Uh, meneer Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vin din țările de jos și am observat în țara mea oamenii sunt destul de sceptici când vine vorba de rolul BEI. Care este, practic, valoarea adăugată a BEI când vine vorba de investițiile în țările de jos? se pare că nu se mai află în aceeași ligă cu marile bănci. În ce măsură vă mai implicați acum în uh, proiecte de infrastructură semnificative în, în comparație cu marile bănci private? Apoi, în țările de jos se vorbește de ani de zile despre înnoirea, uh, renovarea și extinderea um, uh, digurilor. Uh, sunt, uh, este vorba de un dig construit în anii 1930 um, cu ecluze și care trebuie acum extinse. Putem să ne îndreptăm către Bruxelles când vine vorba de cofinanțare ne putem uita la diverse proiecte, dar nu uh, când vine vorba de acest proiect în mod special, nu menționează nimeni Banca Europeană de Investiții. V-ați putea implica în acest proiect? Apoi, dacă există linii bugetare menționate de DigiMove, uh, dacă ar fi uh, disponibile, ar fi foarte bine. Eu sunt. Uh, um, vorbesc adesea cu cei implicați în acest proiect și aș vrea să vă întreb ce ați putea face pentru a ajuta uh, cofinanțarea pe acest proiect. Mulțumesc foarte mult, domnule Vandalen, și acum domnul Telicica. Um, just... Mulțumesc. Colegii mei din țările de jos au menționat ceva interesant. Cred că este clar și pentru noi faptul că valoarea adăugată nu ține doar de uh, rata dobânzii pe care o oferiți. Este vorba de niște produse foarte complexe aici. Aș vrea însă să vă întreb dacă se poate face ceva dincolo de uh, activitățile dumneavoastră pe piețele financiare, sunteți un jucător important pe piețele financiare, deci ar trebui să aveți acces la finanțare mai ieftină. Ce am putea să facem la nivel de decizii politice și instituții pentru ca banca dumneavoastră și produsele dumneavoastră să fie mai atrăgătoare. Nu vorbesc doar de rata dobânzii, pentru că aici situația este mai complexă. Apoi, am încercat să mă imaginez în locul unui cetățean care s-ar afla cu noi în sală și care ar întreba care sunt avantajele mele de aici. Dacă dumneavoastră ați, ar fi să rezumați ce ați spus până acum pentru ca publicul să vă înțeleagă, care este valoarea adăugată a băncii europene de investiții? Nu numai în când vine vorba de uh, fonduri, cât a fost alocat pentru asta sau pentru uh, altceva. Asta, bineînțeles, dumneavoastră faceți tot timpul. Dumneavoastră evaluați uh, proiectele, le analizați, dar dacă ar fi să scrieți un raport anual un pic diferit, care ar fi mesajul dumneavoastră privind transporturile. Apoi, pentru blending. Eu, um, pe mine mă interesează această problemă și vreau să mă asigur că um, nu este doar o chestiune de uh, teorie, ci că aceste acțiuni chiar au o valoare adăugată. Există mai multe instituții, bănci comerciale, um, finanțare din partea investitorilor privați, banca dumneavoastră. Eu aș vrea să mă asigur că în momentul în care ceva nu funcționează, eu ca investitor pot să repatriez banii. Și atunci, uh, ce se întâmplă atunci când un proiect nu funcționează? Care sunt limitele blendingului? Și ce surse ați vedea dumneavoastră ca fiind cele mai bune în acest sens. Aș vrea să văd cum se poate îmbunătăți sistemul, sistemul și mi-ar, mi-aș dori să ascult părerea dumneavoastră pentru a uh, putea îmbunătăți și legislația. Mulțumesc! Merci beaucoup, Mulțumesc foarte mult, domnule Telicca, și acum domnul Dalunde. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule Hudac, pentru prezența dumneavoastră la această dezbatere. Vreau să vă atrag atenția asupra anumitor proiecte pe care BEI și alte fonduri europene le-au finanțat și care sunt, uh, au eticheta că sunt bune pentru mediu, deși sunt nocive pentru mediu, pentru că nu s-a ținut seama de criteriile de mediu. Un exemplu ar fi uh, un exemplu unui proiect din Bratislava care a fost finanțat de către BEI fără să se examineze toate opțiunile diferite care să, de transporturi care să fie prietenoase cu mediul. Și Ideea este că prin astfel de proiecte vrem să încurajăm pe oameni să lase mașina deoparte și să circule cu transporturile în comun. Și în sectorul transporturilor, BEI a susținut uh, construirea autostrăzilor în parteneriate publice-private, dar uh, mă gândesc că asta ar fi trebuit să fie mai bine aliniat cu prioritățile Uniunii Europene uh, și să ținem seama și mai mult de criteriile de mediu. Ideea este că BEI de asemenea gestionează și fondurile EFSI și atunci întrebarea este următoarea. Putem avea o condiționalitate ex ante care să ne permită să evaluăm și alternativele, opțiunile alternative în momentul în care se ia o decizie de finanțare. Mulțumesc! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, domnule Dalunde, și acum are cuvântul domnul uh, Riche. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Am cinci întrebări pe care aș dori să le pun. Prima e o observație și o întrebare în același timp. Mecanismul însuși, FC, care este gestionat de BEI, era un mecanism calitativ în ceea ce privește plusvaloarea europeană, deci nu era un mecanism de piață. Acum, dumneavoastră sunteți de părere că proiectele sunt selecționate în funcție de această plusvaloare la nivel european? O a doua întrebare se referă la garanția pentru primele pierderi în prima linie, care face în mod specific parte din mecanism și care este de fapt și o uh, obligație contractuală cu BEI. Ori analiza contractelor pe care le-ați încheiat în prima tranșă, în primii trei ani, demonstrează că în general nu ați asumat această garanție uh, de pierdere în prima linie și că părți contractante terțe au asumat acest lucru. Doar asta contravine chiar spiritului FC, pentru că ideea este, cu atât mai mult când e vorba de blending, că dacă reducem riscul, atunci asta ne permite să obținem finanțare suplimentară. Deci, care să fie uh, invers proporțional față de risc. Deci, în momentul în care dumneavoastră interveniți, B intervine, în ce proporție sunteți uh, de, uh, de părere că ați uh, asumat această garanție de pierdere în prima linie? A treia întrebare. Ce se întâmplă din punct de vedere contabil, dacă e posibil să precizați acest lucru, după trei ani de zile, fondul pentru garanții? Deci, ceea ce a fost alimentat de către Europa la început 20 de miliarde în acest fond de garanții, și apoi sume suplimentare care au fost adăugate, deci în mod contabil cum a fost epuizat acest fond al garanțiilor. Și aveți vreo idee în ceea ce privește feedback-ul uh, al uh, acestor investiții sau e prea devreme pentru a ști acest lucru? Dar mă gândesc că după trei ani de zile deja ar trebui să știm, pentru că multe din aceste operațiuni ajung deja la maturitate. O a patra întrebare și penultima, cum, în ceea ce privește angajamentul BEI organul uh, de luare de decizii pentru operațiunile curente. Acest comitet referitor la EFSI este exact același cu comitetul obișnuit de gestiune al BEI și dacă nu, atunci care sunt specificitățile acestui comitet uh, strict FC, în așa fel încât acesta să respecte mecanismul ca atare. Și o ultimă întrebare care vine și completează pe cea pusă de colegul meu socialist. Având în vedere statutul BEI, în mod normal, dumneavoastră nu puteți interveni în sectorul apărării. Și atunci, care va fi poziția dumneavoastră în ceea ce privește cele 6 miliarde și jumătate din uh, uh facilitatea conectarea Europei punct uh, ce vor fi angajate, adică cheltuielile de infrastructură care sunt mixte și care în mod clar și coerent fac parte din această dotare suplimentară, e bine, aceste 6 miliarde și jumătate în principiu noastră nu doriți să interveniți din cauza faptului că există și o componentă de apărare sau totuși veți interveni considerând că e o componentă totuși civilă? Monsieur Riquet, Mulțumim foarte mult, domnule Riche. Iată că vi s-au adresat foarte multe întrebări, domnule Hudac. Și vă dau cuvântul pentru a răspunde. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Asta mi-aduce aminte de ședințele din Parlamentul nostru european, dar uh, e un spirit pozitiv și mă bucur de, de întrebările pe care mi le-ați pus uh, față de bei, pentru că e clar că trebuie să explicăm cât mai bine lucrurile pe viitor și vreau de asemenea să vi-l prezint și pe colegul meu care se ocupă de chestiunile de transport în cadrul BEI, eventual să mă ajute să răspund la câteva din întrebări. Am să încep cu acele întrebări care s-au oglindit mai mult sau mai puțin în toate întrebările ce mi au fost puse, și anume plus valoarea. Dacă într-adevăr B e o plus valoare în acest context european sau se află în concurență cu alți, uh, uh, alte organisme de împrumut comerciale, uh, ce se întâmplă cu uh, blending-ul, uh, cu atât mai mult cu cât avem acum, în momentul de față, în Europa o situație economică bună și ratele dobânzii sunt uh, destul de mici. Uh, deci, care este rolul sau poziția B în acest context? Am să încerc, de asemenea, să vă spun că din experiența mea precedentă am lucrat înainte să ajung la B, am lucrat în bănci comerciale. Și, într-adevăr, sunt convins că ă, putem în continuare să îmbunătățim plus valoarea, să o definim în modul cel mai corect Ar fi util chiar să avem o întâlnire a Comitetului de Management în momentul în care primim uh, diferite proiecte la care să participați și dumneavoastră ca să vedeți câte dezbatere avem în materie de plus valoare tocmai uh, când analizăm proiectele. E întotdeauna un criteriu important în momentul în care hotărâm să finanțăm un proiect. Avem patru dimensiuni. Întrebarea este dacă proiectul care este a fost adoptat, aprobat de către BEI, nu numai în cadrul FC, dar și în afara FC, trebuie să aibă o, o definiție clară a ceea ce lipsește pe piață. Deci nu orice proiect sosește are nevoie de, de sprijin și BEI îl finanțează. Nu trebuie să existe oarecare un fel de lipsă pe piață sau pentru că risc, riscul e prea mare sau pentru că proiectul e foarte mare, transfrontalier, la nivel european și e foarte greu pentru băncile comerciale obișnuite să se angajeze și poate pentru că există și alte chestiuni sau alte aspecte legate de faptul că lipsește finanțare pentru acel tip precis de proiecte. Spre exemplu, case, locuințe cu chirii uh, reduse. Uh, pot exista dificultăți de finanțare și asta nu pentru că, cum să spun, pentru că băncile comerciale n-ar fi interesate, ci pentru că au nevoie de un partener care să poată veni cu finanțare pe termen lung și care să permită acestor bănci comerciale să joace, să mizeze pe diferențele de uh, rate ale dobânzii Însă acest lucru intervine după o anumită perioadă, spre exemplu șapte ani de zile și un partener investițional precum BEI e um, uh, un partener care poate împrumuta de pe piața de capital, iar banii pe care noi îi utilizăm sunt uh, din fonduri de pensii, din fonduri investiționale, mare parte dintre ele vin din SUA, deci suntem o bancă, o instituție de natură comercială, însă faptul că avem un rating AAA și putem interveni pe termen lung, asta permite o, finanțare care să meargă până la 15, 20, 25 de ani. Ori mare parte din băncile comerciale obișnuite nu pot face acest lucru. Deci, în momentul în care este discutăm despre plus valoarea uh, oferită de BEI, putem vorbi despre durata cooperării în, pe astfel de proiecte. Un al doilea aspect. Noi de obicei finanțăm până la un maxim de 15% dintr-un proiect. Deci e nevoie și de alte, alți parteneri, fonduri investiționale, bănci comerciale, autorități sau, nu știu, fonduri uh, regionale, naționale, fără de care proiectul nu poate fi realizat. Deci asta e parte din cerințele care există pentru fiecare proiect. Nu putem depăși 50% din finanțare. Apoi, mai avem și alte instrumente care fac parte din această ecuație a plus valorii. Ehm, s-a pus o întrebare despre Comitetul de Analiză a Proiectelor de Gestiune. Noi plecăm de la ideea că vom acoperi acele proiecte care au o rată mai ridicată de risc, fără de care, fără bei, nu ar putea fi susținute, nu ar putea fi finanțate, băncile comerciale nu le-ar, nu le-ar reține spre finanțare. Îmi aduc aminte de o discuție la nivel de ministri de finanțe pe undeva prin 2013, la nivel de ECOFIN. Întâlnirea avea loc atunci la Milano și s-a discutat cu domnul Schäuble și alți uh, uh, premieri. Întrebarea era Având în vedere că Banca Centrală Europeană uh, um, alimentează piața cu capital, prin relaxarea financiară, atunci cum de atât de greu să găsești finanțare? Și unul din motive era că pentru anumite tipuri de proiecte nivelul de risc e foarte ridicat și trebuie să fie acoperit. Mai mult decât atât, băncile comerciale, după perioada de criză financiară, au fost atât de reglementate în ceea ce privește cerințele de capital și uh, Uh, evident, uh, acest lucru nu le mai permitea să intervină în cazul în care riscul e diferit. Dar BEI, cu garanțiile pe care le oferă prin Uniunea Europeană, uh, permite acoperirea acestor porțiuni de risc ridicate. Și acum, evident, trebuie să vedem fiecare dintre proiecte care poate primi o garanție din partea EFSI. Asta e analizat de un comitet investițional independent, în așa fel încât să um, existe independență. Experții sunt independenți, ei sunt cei care hotărăsc în afara de bordul de gestiune al BEI uh, cum pot fi oferite astfel de garanții investiționale și se face o evaluare. Uh, peste 90% din proiectele evaluate până acum în cadrul EFC aveau un risc de minus, ceea ce pentru noi înseamnă că e vorba de proiecte care altfel nu ar putea fi finanțate de către uh, uh, alte instituții. Deci, întotdeauna încercăm să ne asigurăm că încercăm ca fiecare proiect ce este selecționat oferă plus valoare și că lipsește de pe piața investițională sprijinul necesar pentru astfel de proiecte. Și poate pe alte întrebări mai specifice, pe cifre, domnul Van de Cap a cerut uh, astfel de informații Uh, și anume cele 17% uh, și uh, cele 30 de miliarde care până la urmă nu au sporit la nivel de investiții, l-aș ruga pe colegul meu să, să răspundă. Mulțumesc foarte mult, am să încerc să preiau câteva dintre acele întrebări mai detaliate ce au fost puse. Mai întâi, în ceea ce privește întrebarea pusă de domnul Van de Camp, foarte interesantă. Cifrele, cifrele, de fapt, nu e vorba de 30 de miliarde, ci de 13 miliarde. Am fi vrut noi să fie 30. Însă, în orice caz, dumneavoastră ați pus întrebarea dacă FC și acele 25 de miliarde vin în plus peste cele 13. Întrebare bună. Răspunsul e că nu. Garanția EFC operează cu o pârghie mai ridicată decât normal. Uh, cele 25 de miliarde depind de încă o 15 din resursele de care depinde, de care beneficiază banca. Și atunci pârghia aceasta pentru EFSI uh, este ca atare, la, până la un nivel de 25 de miliarde. Deci cele, aceste 25 de miliarde se bazează pe uh, acest multiplicator ori 15, ori activitățile obișnuite ale BEI prevăd că nu putem participa cu mai mult de 50% într-un proiect, dar de multe ori participăm cu mult mai puțin. Și de multe ori efectul multiplicator este doar de 3 sau 4. Deci dacă împrumutăm, să zicem, 100 de milioane în medie, atunci e nevoie de 300-400 de milioane de costuri investiționale. Acesta ar fi rezultatul sau, mă rog, plus valoarea, având în vedere participarea noastră. Apoi, noastră ați menționat diferitele sisteme și de ce nu efectuăm plățile noi înșine. Da, într-adevăr, există foarte multe uh, proiecte pentru care utilizăm instrumente de plăți, există diferite mecanisme și mai există și proiecte acoperite în parte și de către sectorul privat. Noi, ca și instituție, nu facem o diferențiere a acestor tipuri de finanțare a proiectelor. Deci încercăm să susținem toate aceste tipuri. Acum, adevărul este că alegerea unei finanțări depinde foarte mult și de statul membru și de promotorul proiectului respectiv. Noi încercăm să examinăm solicitarea, încercăm să ne asigurăm că e vorba de un proiect european, că din punct de vedere economic e viabil, e realizabil, că întrunește cerințele din liniile noastre în următoare de finanțare și că respectă politicile în vigoare. Și cred că domnul vicepreședinte a răspuns un pic în ceea ce privește băncile din țările de jos, olandeze. Într-adevăr, acestea au acces la împrumuturi ieftine pe piață, dar noi ne aflăm aici într-o situație de piață. Există segmente, spre exemplu, transporturi, anumite regiuni ale Europei în care ratele nu sunt așa de atrăgătoare și atunci uh, nu se fac investițiile în aceste domenii sau regiuni. Deci noi încercăm să profităm de aceste oportunități pe care le avem, să promovăm aceste proiecte, uh, însă sunt convins că cu siguranță proiectul despre care ați vorbit, uh, uh, Ecluza, va fi cu siguranță finanțată și sunt convins că și guvernul va fi în măsură să găsească finanțarea necesară Da, și ca să mai răspund la câteva alte aspecte ce au fost uh, uh, adresate um, de domnul Remke, întrebarea. Bună ziua, vreau să vă spun în poloneză. Deci, scăderea finanțării propuse de Comisia Europeană pentru plățile din fondul uh, de coeziune, sprijinul pentru și ce, care sunt consecințele față de transporturi această scădere în uh, fondul de coeziune oglindește, de fapt, situația întregului buget european după Brexit și oglindește, de asemenea, și îmbunătățirea situației la nivel de coeziune în statele membre. Și, evident, rolul BEI în acest context e în două domenii clare. Mai întâi, faptul că Având în vedere că EFSI a demonstrat deja că se pot utiliza bani publici din bugetul european în modul, într-un mod foarte eficient pentru a mobiliza prin efectul de pârghie alte tipuri de finanțări, spre exemplu sectorul privat, pentru proiecte poate mai mici, în cazul FC, FC1 e vorba de 21 de milioane și poți avea un impact investițional care merge până la 500 de milioane. Deci, această pârghie este una dintre acele căi care ne permite să ajutăm politica de coeziune și finanțarea aferentă. La fel uh, și cum și pe baza celorlalte experiențe la BEI decât EPSI, noi considerăm că putem să fim uh, un partener bun pentru instrumentul investiției în europeană, în care putem să adunăm uh, bani din surse private pentru a mobiliza fonduri pentru proiecte suplimentare și pentru a folosi banii din uh, investiții în UE ca un instrument financiar agregat pentru a-l folosi și pentru a duce mai multe fonduri și pentru fondurile de coeziune. E un aspect. Și un alt aspect îl reprezintă asistența tehnică. Pentru că dacă vrei, uh, nu e ușor să uh, dezvolți uh, proiecte susținute din, de sectorul bancar și uh, guvernele, instituțiile, guvernele locale, dar și antreprenorii din țările uh, terțe, câteodată depind de granturi, de acești bani liberi. Deci pentru a schimba această mentalitate și pentru a avea proiecte finanțate de către bănci, Uh, sau cel puțin o parte din fonduri uh, să fie din credite, nu e ușor și de aceea avem un, uh, un hub de consiliere prin care sprijinim băncile de dezvoltare precum BGK, de exemplu, și alte bănci, bănci din Polonia, de exemplu, băncile de dezvoltare, pentru a le ajuta să aibă o nouă mentalitate și competențe pentru a uh, propune aceste proiecte uh, finanțate din sistemul bancar. Deci, uh, noi la BEI putem veni cu această asistență tehnică pentru băncile naționale, pentru beneficiarii locali și din țările de coeziune pentru a pregăti aceste proiecte. În ceea ce privește mobilitatea și siguranța, În uh, timpul dezbaterii cu comisarul Bulț astăzi uh, am discutat despre o, o nouă inițiativă pe care am putea numi o securitatea rutieră, pentru că e adevărat că încă uh, mor prea mulți uh, oameni uh, în accidentele rutiere în Europa și trebuie să combinăm modernizarea, digitalizarea, uh, Uh, dar și componenta de climă, de exemplu, pentru a ne asigura că uh, drumurile sunt mai, sigura, mai sigure, mai uh, curate, dar și mai bune pentru oamenii în general. Și deci, tocmai asta facem, discutăm să vedem cum putem noi, Comisia Europeană și BEI, să propunem o inițiativă comună pentru securitatea rutieră care să sporească mobilitatea oamenilor atât în interiorul țărilor cât și uh, la nivel transfrontalier. Uh, pentru a răspunde domnului Tălicica în legătură cu întrebarea dumneavoastră cum am putea face ca beiul să fie mai atractivă, uh, nu doar prin uh, rata dobânzii practicată. Am menționat una dintre modalități. Ce ne demarchează de băncile comerciale este această finanțare pe termen lung, care nu este disponibilă în băncile comerciale. După cum știți, probabil, avem o dezbatere cu uh, compania feroviară din Cehia pentru a finanța uh, un proiect de 4 miliarde de euro pentru această companie feroviară din uh, Republica Cehă. Și asta, această finanțare se face prin intermediul BEI și nu a băncilor comerciale, pentru că tocmai suntem în stare să acordăm finanțare pentru 25-30 de ani, ceea, bineînțeles că e mai bine să Uh, avem uh, aceste proiecte pe termen foarte lung, uh, să eșalonăm plățile pe o perioadă mai delungată. O altă activitate prin care BEI-ul poate veni cu plus valoare, de exemplu, reprezintă capacitatea noastră de a structura proiecte și de a veni și cu consiliere și pentru a face legătura între inovare și dezvoltare în Republica Cehă, dar și în Europa Centrală, în mai multe țări de, care beneficiază de fondurile de coeziune. Uh, venim uh, cu aceste activități uh, de orașe inteligente sau regiuni inteligente, smart cities, încercăm să sprijinim proiecte care au o componentă de inovare. În Republica Cehă, de exemplu, cooperăm foarte strâns cu Banca Națională de Dezvoltare din Cehia pentru a crea o platformă de investiții din care să se finanțeze aceste, acest tip de proiecte. Încă o dată e tipul de activitate pe care băncile comerciale nu o pot desfășura încă uh, și în orice caz BEI poate veni cu capacitatea de a consilia, de a fi, acorda finanța, uh, acordare, deci ajutoare financiare, dar și asistență financiară, care nu, uh, aspecte care nu sunt la îndemâna băncilor comerciale. În ce privește facilitatea de blending și limitările și toate aceste blocaje, sigur că Uh, și pentru noi este o experiență nouă, deci va trebui să mai evaluăm acest exercițiu de blending. Este o noutate. Colegul vă poate spune mai multe, dar uh, problema din punctul meu de, vedere este tocmai această lipsă de proiecte uh, sprijinite din uh, uh credite bancare. Interesul pentru proiecte este real, dar uh, foarte puține proiecte din domeniul transporturilor pot fi susținute de bănci și mulți uh, uh, dezvoltatori, instituții locale și regionale au impresia că pot să facă această tranziție de la grant la blending fără să schimbe structura proiectului, ceea ce nu e adevărat. Dacă vrei să beneficiezi de blending, atunci trebuie să existe și un element comercial care pentru multe dintre proiectele din domeniul transporturilor e um, lipsește cu desăvârșire. Cu de, desăvârșire. Deci încercăm să discutăm cu Comisia să vedem cum uh, putem îmbunătăți situația pe viitor, dar în orice caz e nevoie de mai multă analiză. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule Hudac. Uh, putem să vă aplaudăm. Mulțumim pentru prezență și pentru răspunsurile concrete la întrebările noastre în legătură cu uh, activitatea BEI dar uh, unele întrebări uh, nu au primit răspuns. Domnul Dalunde, de exemplu, a vorbit despre legătura între schimbările climatice, tranziția energetică și uh, BEI investește tot mai mult în astfel de proiecte, autostrăzi, de exemplu. Mă întreb dacă aceste proiecte sunt selecționate în funcție de criteriile pertinente pentru secolul 21. Uh, n-am primit nici uh, răspuns la întrebările domnului Riche, deci vă dau foarte pe scurt uh, cuvântul. Domnul Riche și Dalunde. Da, colegul dumneavoastră va răspunde la aceste întrebări. Da, mulțumesc. Aș dori să mai spun câteva cuvinte despre acțiunile în domeniul climatic pentru atractivitatea proiectelor, dar într-adevăr, deci investim în tot felul de proiecte din domeniul transporturilor. Politica noastră climatică vizează o reducere, deci dorim ca 25% dintre uh, transporturi să fie uh, clasificate ca acțiuni climatice, deci pentru a participa la eforturile de atenuare uh, în domeniul climatic. Avem o evaluare ex ante, deci evaluăm aceste proiecte pentru a Uh, ne asigura că obiectivele de acțiune climatică sunt îndeplinite. În sectorul transportului, cam jumătate din proiecte, din creditele noastre, contribuie la acțiunile climatice pentru că sprijină mai ales uh, proiecte uh, feroviare, autostrăzi, dar și porturi. Deci avem proiecte mai ales interurbane, dar și urbane, Uh, feroviare, deci zonele urbane sunt o sursă foarte importantă de afaceri pentru noi, la fel ca și uh, activitatea legată de conectivitate, tot ce ține de uh, zonele interurbane, deci proiectele de anvergură, de metrou, de exemplu, sau de tramvai. Deci aș putea să vă spun că am 60% din creditele noastre în domeniul transporturilor vizează moduri de transport mai durabil. Iar în ceea ce privește creditarea generală, avem acest obiectiv de 25% pentru acțiunile climatice, pe care încercăm să-l uh, respectăm anual. Pentru a răspunde și la cele cinci întrebări adresate de către domnul Riche, prima viza EFSI și valoarea adăugată, poate vicepreședintele Uh, a răspuns la această întrebare. Domeniile în care am pierdut banii, din câte știu eu, nu există cazuri deocamdată în care să se fi activat garanția. În mod normal e considerat un aspect uh, pozitiv. Bineînțeles că trebuie să vedem dacă uh, de-a lungul ciclului de viață al proiectului, dacă uh, Uh, e nevoie de activarea garanției. Garanția există, dar în orice caz ea permite și uh, continuarea finanțării. În ceea ce privește randamentul cu privire la garanție, nu știu dacă s-a făcut ceva în acest domeniu. Cred că s-a făcut o comparație între venit și dimensiunea garanției. Bineînțeles că garanția ne ajută să avem acest uh, efect de pârghie de 15 ori deci eh, cei 380 de uh, miliarde sunt uh, rezultatul acestui efect de pârghie. În orice caz, cred că nu sunt uh, calcule cu privire la valoarea financiară, din câte știu eu. Deci e cumva o operațiune uh, perdantă, într-un fel. Ce privește întrebarea legată de comitetul EFSI, la ea s-a răspuns deja. Și da, ați pus o întrebare foarte bună la care nu am răspuns. Întrebarea legată de apărare. De fapt, președintele băncii, domnul Hoyer, a anunțat în urmă cu un an, dacă nu mă înșel, că banca va lansa inițiativa sa în domeniul securității. N-am cifrele exacte, dar cred că era vorba de 2 miliarde de euro pe ani Uh, prin care banca va participa. Iată un exemplu pozitiv de investiții uh, civile și militare care este menționat și în uh, noua inițiativă. Deci răspunsul nostru este că banca consideră că utilizarea duală înseamnă că putem să fim implicați. Deci elementul civil e cel care ne parti- eh, permite participarea și deja ne angajăm să investim aceste 2 miliarde uh, anual în, uh, în proiecte pentru utilizarea uh, duală. Domnul Van de Camp. Mulțumesc. Mai avem încă 8 minute la dispoziție. Iar uh, vicepreședintele BEI ne onorează cu prezența, uh, prezența deci uh, trebuie să te gândești foarte bine ce întrebări să pui ca să nu irosești timpul. Aș avea o întrebare. La cele 13 de miliarde, n-am înțeles eu prea bine, 13 miliarde pentru 2017 sau pentru o perioadă mai lungă de timp? A, ah, da, e vorba de o sumă anuală. Bun. Atunci, încă ceva, doamnă președinte, pentru că știu că vă interesează și pe dumneavoastră, există o, dis- o, o disociere clară între apărare și securitate. Dumneavoastră ați vorbit despre securitate uh, în adineori, uh, dar uh, noi vorbim și de investiții în domeniul transporturilor pentru apărare, de exemplu, uh, zboruri Uh, sau proiecte legate în domeniul aerian care să fie finanțate din uh, fonduri uh, de la Banca Europeană de Investiții. Până la urmă, apărarea și securitatea vin, merg mână în mână. Dar cât de departe merge această legătură între securitate și apărare, din punct de vedere financiar? Așa cum am spus, suntem o bancă publică dar uh, folosim și bani sau surse din uh, instituții private, din fonduri de investiții uh, și din bănci comerciale, cam de peste tot din întreaga lume și printre investitorii noștri există investitori care sunt foarte atenți la tot ce ține de apărare sau um, arme care ar putea ucide și așa mai departe. Deci când definim rolul BEI în domeniul securității și apărării, apărării, trebuie să fim foarte prudenți Uh, să vedem cât de departe mergem cu anumite uh, proiecte în domeniul industriei de apărare, fără a pierde investitori importanți. Și de aceea colegul meu a menționat deja faptul că uh, noi ne axăm pe securitate, mai ales pe tehnologiile cu utilizare duală și proiectele, deci care au o componentă civilă, dar și de apărare Apoi investim și în domeniul securității cibernetice. Știți că e un aspect tot mai important în apărarea modernă. Uh, nu vorbim despre arme concrete, armament greu, ci e vorba de sisteme complexe, foarte sofisticate, cu operațiuni complexe. Iată care sunt operațiunile în care dorim să ne implicăm și să rămânem activi. Și de aceea am propus acești 2 uh, miliarde de euro tocmai pentru astfel de operațiuni. Mulțumesc. O ultimă, observa- o ultimă întrebare din partea mea, spune președinta. Chiar ultima, vă promit. În scandalul Dieselgate am constatat că constructorii automobili folosiseră credite de la BEI uh, în mod fraudulos. Deci întrebarea mea este foarte simplă. Care sunt uh, garanțiile sau uh, verificările pe care le veți impune pentru ca uh, creditele BEI să nu mai uh, permită constructorilor de, producătorilor de mașini să facă toate prostiile respectivă pentru a uh, limita toate aceste negative legate de uh, efectele de gazele cu efect de seră. Um, okay, I mean our, our supports Sprijinim sectorul automobilistic și And in most, in most cases, these technologies that are being developed, they... Este, aceste fonduri sunt uh, folosite uh, la scară destul de mare și noi încercăm să acoperim niște lacune de finanțare. Noi am dorit să sprijinim uh, cercetarea și inovația în Europa. Uh, pentru că, din acest punct de vedere, Europa este cumva în urma marilor puteri care investesc foarte mult în cercetare și dezvoltare. Și apoi avem situații în care unul sau mai mulți dintre clienții noștri ne înșală. Și tot ce putem spune este că dacă acest lucru scapă analizei noastre, avem totuși capacitatea de a retrage împrumuturile. Și lucrul ăsta l-am făcut din când în când. Dar, bineînțeles, acest tip de fraudă, să zicem așa, a fost identificat și suntem mult mai atenți la aceste aspecte în analiza noastră de tip due diligence. Și a, deja avem uh, experiență în aceste sectoare și experiența noastră este, bineînțeles, cea mai bună protecție pentru viitor. Mulțumesc! Nu sunt tous légers. Bun! Mulțumesc foarte mult, ne-am liniștit atunci. Mulțumim, uh, domnule Hudac uh, și colegului dumneavoastră pentru că ne-ați acordat ace acest timp pentru a ne prezenta viziunea BEI și provocările cu care ne confruntăm. Acum uh, și noi împreună cu domnul Telicca, uh, tocmai am discutat uh, despre proiectele sau uh, provocările pentru buget. Ați vorbit despre EFSI, aș vrea să vă corectez, nu accept acest lucru. EFSI-ul face parte din mecanismul de interconectare și dacă ne uităm la numărul mare de proiecte, doar 9% dintre ele pentru transporturi, având în vedere uh, Uh, provocările, ar trebui ca numărul de proiecte să fie triplată, quadruplată, pentru că provocările sunt foarte importante, mulțumim și pe uh, curând putem să-i aplaudăm. Allez, nous continuons nos travaux. Continuăm lucrările noastre și dăm cuvântul doamnei raportor, doamnele Iuto, norme comune pentru anumite tipuri de transport combinate de mărfuri între statele membre. Aveți cuvântul, doamna Iuto, după care voi da cuvântul raportorilor din umbră și după aceea voi da cuvântul și Comisiei Europene, tot Comisiei Europene. Nu știu cine reprezintă comisia astăzi. Dumneavoastră, doamna Coșinska, primiți, uh, luați cuvântul numele Comisiei Minunat. Dăm cuvântul în primul rând uh, doamnei raportor. Allora, uh, innanzitutto volevo ringraziare i colleghi relatori Ombra perché veramente il lavoro svolto è stato... Doresc să mulțumesc colegilor, raportori din umbră. Am cooperat foarte bine până acum și sper că acest lucru va continua. Acum, după ce am uh, lucrat uh, împreună, am venit cu o propunere care mie mi se pare echilibrată și care are în vedere multe dintre cererile din partea altor grupuri. În propunerea mea inițială am inclus câteva măsuri care să consolideze uh, transporturile combinate din motive pe care le-am expus deja. Pentru a încuraja uh, transportul combinat, uh, față de sistemul tradițional. Astăzi, transporturile combinate se folosesc destul de puțin și trebuie să încurajăm folosirea uh, acestei soluții. Am acceptat multe dintre propunerile colegilor și am uh, ajuns la niște soluții de compromis prin care să uh, renunțăm la acel 20% și cifrele privind distanțele în linie dreaptă. Acestea sunt două elemente pe care, la, la care am um, renunțat pentru a ajunge la un acord. Și cred că acest lucru arată că am bunăvoință și că doresc să ajung la un acord cu care să poată fi de acord marea majoritate. Definițiile erau foarte importante aici și le-am dezbătut îndelung. și uh, vrem să asigurăm flexibilitate când vine vorba de numărul de terminale. Un alt aspect delicat este cabotajul. Și aici am venit cu o definiție într-unul din considerente care are în vedere regulile europene pentru transporturi combinate, conform articolului 4. Stimulentele sunt de asemenea un capitol important. Și aici se pot face o serie de concesii pentru a ușura lucrurile. Sper că vom reuși, prin urmare, să negociem cu Consiliul și să transmitem un mesaj pozitiv către acest sector. Este foarte important acest lucru în contextul transporturilor multimodale. Dar bineînțeles că aș dori să îi ascultăm și pe raportorii din umbră. Tu, Madame Schmidt, le... Mulțumesc foarte mult, doamna Iuto. Doamna Schmidt, aveți cuvântul. Danke, liebe Kollegen. Mulțumesc. Transporturile combinate ar fi absolut minunate dacă ar funcționa bine. Ceea ce am făcut împreună cu raportorul va ajuta ca acest tip de transporturi combinate să fie mai atractive. Noi am simplificat foarte mult propunerea comisiei și um, am um, uh, regândit și partea de uh, colectare de date din partea statelor membre. Nu sunt sigură că totul se va îmbunătăți, pentru că, până la urmă, sectorul feroviar este mai puțin folosit și există o serie de obstacole. Când vine vorba de uh, cunoștințele uh, de limbi străine ale uh, conducătorilor de tren. Dacă vrem să trecem de la uh, transportul rutier la cel feroviar, trebuie să Uh, facem eforturi pentru um, uh, zona europeană a căilor ferate. Să vă amintesc că în America uh, sunt, se oferă sprijin pentru transportul rutier, în Europa lucrurile stau altfel. Am lucrat în ultimul timp pe mai multe dosare și aș vrea să uh, um, um, încurajez uh, raportorul în eforturile sale. Mai din partea socialiștilor, doamna Rosvater. Uh, Isabela de Mont. O voi înlocui pe doamna Isabela de Monte. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au uh, dat dovadă de flexibilitate pentru a ajunge la niște uh, soluții de compromis. Din păcare însă, nu am uh, reușit să purtăm suficiente discuții pe marginea pachetului privind mobilitatea. Regulile trebuie să fie foarte clare dacă dorim ca transporturile combinate să fie într-adevăr folosite. Cred că avantajul ar fi foarte, foarte mari când vine vorba de decongestionarea traficului și reducerea emisiilor de poluanți. Um, faptul că s-a renunțat la distanțele în linie dreaptă este un pas în această direcție. Și uh, apoi, dacă dorim ca aceste transporturi să fie eficiente, trebuie ca statele membre să investească. De aceea am introdus acest amendament uh, privind o exceptare de la regulile uh, de ajutor de stat până la 35% din uh, uh, investiție. Și acum, din partea mea, în numele meu personal, câteva cuvinte. Transportul rutier este uh, o uriașă sursă de emisii de CO2. Această propunere este foarte importantă și trebuie să fim mai ambițioși, să facem progrese. Și cred că este foarte bine că s-a șters partea legată de 20%. Facem pași mici, e adevărat, n-ar fi plăcut uh, să fie un proiect mai ambițios, dar întotdeauna trebuie să facem niște compromisuri și putem să acceptăm acest compromis. Bilbao, la parole. Mulțumesc, doamna Bilbao, aveți cuvântul. Muchas gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Aș vrea să mulțumesc doamnei raportor, doamnei Aiuto, pentru toate eforturile sale și pentru eforturile uh, pe marginea soluțiilor de compromis. Suntem de acord cu inițiativa am uh, sprijinit prin amendamentele noastre uh, simplificarea um, pentru a reduce povara administrativă uh, și pentru a asigura transparența și transmiterea informațiilor. Avem nevoie și de coerență. Vorbim despre transporturi multimodale, care nu vor fi niciodată posibile nu vor fi niciodată eficace dacă nu punem în aplicare proiectele uh, la care ne-am angajat la nivel european. Să vă amintesc uh, raportul Curții de Conturi de acum 15 zile, care trage de urechi toate statele membre, tocmai pentru că nu există coerență în aplicarea acestor proiecte. Dacă dorim uh, să nu mai avem Um, camioane pe șosele, avem nevoie de dezvoltarea căilor ferate. Dacă dorim transporturi multimodale, trebuie să, uh, investim, să investim și în ceea ce privește uh, cele șase uh, soluții de compromis, noi suntem de acord cu primele patru, dar pentru că există încă îndoieli în ceea ce privește. Uh, dar am exprimat niște uh, îndoieli privind uh, soluția de compromis numărul 5. Aici este vorba de statele membre care pot să ajute trans, uh, transporturile intermodale în doar trei situații. Ar trebui să nu fie un aspect obligatoriu, ci ar trebui să lăsăm posibilitatea statelor membre, membre să facă acest lucru. Pot uh, exista state membre care să ofere stimulente altele decât cele uh, descrise aici. Uh, și de aceea avem niște îndoieli aici, dar bineînțeles suntem foarte deschiși uh, pentru a uh, purta în continuare aceste discuții. În ceea ce privește numărul 6, mm, nu vrem să repet, uh, și trebuie să repetăm încă o dată că nu suntem de acord cu uh, ajutoarele de stat până la 35%. Aceasta este poziția grupului nostru, cel puțin, Uh, vis-a-vis -vis de aceste uh, amendamente de compromis. Mulțumesc. Madame Bilbao, Monsieur Lundgren. Mulțumesc, doamna Bilbao, și acum domnul Lundgren. Mă iertați. Nu știam că ați schimbat grupul. Deci mai întâi trebuia să fi luat cuvântul domnul Lundgren. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu Multe dintre cele spuse de doamna raportor Cred că din multe puncte de vedere am găsit niște soluții bune și vreau să îi mulțumesc pentru eforturile sale. Nu aș vrea să intru acum în alte detalii pentru că mie mi se pare că am găsit niște soluții potrivite. Mulțumesc! Merci beaucoup, Monsieur Lundgren. Monsieur Dalunde. Mulțumesc, domnule Lundgren. Domnul Dalunde, aveți cuvântul. Ordförande och tack till rapportören för ett gott eh, samarbete. Vi skulle gärna se att utskottet... Mulțumesc, doamna președinte. Noi ne-am dorit ca poziția Comisiei să pună accentul mai ales pe uh, latura ecologică. O serie întreagă de propuneri ar trebui să țintească această latura ecologică. Ar trebui să găsim alte mijloace alternative de transport, căi navigabile interne, cale ferată, transport maritim și acest lucru trebuie să se oglindească în mod clar în amendamentele de compromis. Deci, nu numai că trebuie să punem act accentul pe terminale, ci și pe platformele de multimodalitate. Și trebuie să spunem asta în mod mult mai clar și răspicat. Iar capotajul trebuie să fie mult mai clar uh, în ceea ce privește diferitele forme de transport ce sunt uh, posibile. Domnul Dali, Deli, mulțumesc! Uh, Aș vrea să spun câteva lucruri despre compromisul numărul 4. Acesta uh, presupune conținutul uh, lex specialis și reglementărilor pentru, uh, privind cabotajul. Din punct de vedere al conținutului, acest compromis 4 este aliniat la poziția Comisiei pe marginea lex specialis, dar tocmai această poziție nu a fost acceptată săptămâna trecută în plenară. Iar <laughs> aici avem o problemă. Din punct de vedere juridic, nu pot accepta să introducem ceva în acest dosar care vorbește despre reguli ce ar trebui să se regăsească în altă parte. Practic, ne-am putea trezi cu o situație în care uh, se vor finaliza trialogurile pe acest dosar și ne legăm mâinile în ceea ce privește uh, legea specială pentru cabotaj, atunci vom avea niște întârzieri. Cred. Eu știu că ar trebui să votăm mâine, dar încă am niște întrebări de natură juridică pe marginea acestor uh, soluții găsite. La parole est à vous. Mulțumesc, domnule Deli. Domnul Riche, vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Dacă aș putea să-i răspund domnului Deli, să știți că nu avem nicio problemă de conformitate, pentru că uh, plenul va considera că regulamentul ce va fi adoptat va fi un regulament care e conform din punct de vedere juridic, din punct de vedere politic. Și, da, într-adevăr, ar putea să existe oarecare incertitudine. Asta, asta, în principiu, n-ar pune probleme să-l votăm așa cum e. Eu aș fi vrut să fac o observație pozitivă care merge cam în aceeași direcție ca și observațiile făcute de raportor, raportorul din umbră, doamna Izascun. Sunt oarecum surprins că grupul EFDD, care deține acest raport și care de obicei mm, are oarecare neîncredere în proiectul european, comparativ cu grupul meu, care e mai degrabă eurofederalist, deci, că acest uh, raport este utilizat pentru a interveni în uh, sistemul de reglementare a transporturilor naționale. Mi se pare foarte uh, o contradicție față de principiul subsidiarității și ar trebui să lămurim asta. Pentru că nu știu dacă FDD sunt specialiștii subsidiarității și mă întreb dacă nu cumva acest principiu nu cumva e un pic uh, compromis aici doamna uh, Bilbao spunea că e vorba de o adevărată intruziune în regulamentele naționale de organizare a transporturilor. Deci era o simplă observație. Cor. Bun. Și acum Comisia Europeană. La parole de vous. Aveți cuvântul. Cușelițca. Doamna Cușelițca, ați văzut ce frumos vă pronunț numele acum? Uh, uh, good afternoon. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Vă mulțumim că ne-ați oferit posibilitatea de a uh, face comentarii privind uh, raportul. În primul rând aș dori să spun că raportorul și raportorii din umbră au uh, fost au, au lucrat foarte bine, e clar că au înțeles obiectivele politicilor Comisiei Europene care se află în spatele acestei propuneri și anume să încurajăm uh, transferul uh, transporturilor de mărfuri de pe șosele către alte uh, moduri de transport. Nu este un lucru ușor. Dacă ar fi fost ușor, s-ar fi realizat acum multă vreme. Uh, Câteva comentarii privind uh, amendamentele de compromis uh, propuse de raportor uh, și raportorii din umbră. În ceea ce privește limitarea segmentelor, există un amendament referitor la accesul la cel mai apropiat terminal. Aici știu că în cazul acestei directive este un pic contraintuitiv. Nu vrem să limităm prea mult. Dacă uh, segmentul este prea scurt, atunci uh, transportatorii vor prefera, de fapt, uh, transportul rutier. Am ascultat și explicațiile în ceea ce privește um, limitarea distanței totale la 20% și scoaterea limitelor, ă, distanțelor în linie dreaptă. Trebuie să fim atenți ca în versiunea finală a propunerii să menținem o referire la o trimitere la cel mai ă, apropiat terminal, pentru că altfel ă, reducem de fapt impactul propunerii. Dacă dorim să încurajăm transportul, uh, com, transportul combinat, trebuie să ne asigurăm că și documentele în format electronic sunt acceptate și este bine că aceste uh, elemente au fost acceptate în amendamentul de compromis. Să ne asigurăm că aceste transporturi combinate nu Uh, sunt mai dificile în moment, nu devin mai dificile în momentul în care apar tot felul de formate la nivel național, formulare um, mm, și alte uh, verificări ale conformității care să îngreuneze lucrurile mai mult decât sunt acum. În ceea ce privește propunerea de obligații uh, mai stricte privind raportările legate de țintele naționale, cred că eu sper că Uh, statele membre vor respecta aceste reglementări și vor permite astfel uh, comisiei să mm, facă niște raportări mult mai bune pe care să le prezinte Parlamentului. În privința uh, amendamentului de compromis numărul 6, Uh, ajutoare de stat, aici avem obiecțiuni vis-a-vis -vis de propunerile ce vin din partea raportorului, pentru că avem o problemă de temei juridic. Comisia poate veni să propună uh, niște exceptări în bloc. Nu este totuși posibil să se facă acest lucru prin amendamente Um, în această, în acest, în această directivă. Apoi, s-a menționat și uh, legătura dintre acest dosar și transport, cel privind uh, uh, transporturile rutiere. Doar aici putem um, găsi o soluție pentru aceste modalități de transport. Uh, este bine să clarificăm echivalența și să spunem din nou că trans- regulamentul privind uh, transportul rutier se aplică așa cum s-a uh, aplicat întotdeauna. Trans- directiva privind transporturile combinate nu transformă nu schimbă cadrul de reglementare privind transportul rutier, ci reafirmă uh, utilizarea cadrului oferit de acest uh, regulament. Aceste lucruri s-au, s-au uh, discutat adesea să nu și uneori există neînțelegeri privind uh, obiectivele acelui regulament. Este noi aici dorim să încurajăm și alte uh, modalități de transport în afara uh, transportului rutier. Mulțumesc! Mulțumim pentru poziția exprimată a Comisiei. Doamna Ayuto, aveți cuvântul pentru a trage concluziile, vă rog. Sì, allora molto brevemente ringrazio per eh, le osservazioni. Mulțumesc. Foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru observațiile lor. În ceea ce privește aspectele juridice, a, am primit deja o lămurire adineori, însă noi nu ne dorim să adoptăm un text care să fie incomplet. E vorba de o reglementare europeană și în momentul în care vor apărea anumite modificări ulterior, atunci uh, textul ce va fi adoptat nu va avea consecințe asupra altor uh, texte. Apoi, în ceea ce privește întrebările legate de principiul subsidiarității, În mod normal, domnule Richet, n-ar trebui să fiți așa de surprins, pentru că în text uh, există o marjă de manevră uh, destul de amplă pentru ca fiecare stat membru să poată să aleagă diferitele moduri de transport. Ideea este că avem nevoie de uh, anumite obligații comune, în așa fel încât să trebuiască să facem o alegere ulterior. însă permitem statelor membre să beneficieze de această libertate de alegere. Însă singura obligație care există este obligația de a alege ceva. Însă, în final, opțiunile care există pot fi în, de, de, de, în același fel alese. Mulțumesc, mulțumesc doamna Iuto. Vreau să amintesc că votul va avea loc mâine pe acest raport, mâine dimineața la ora 9. Și vom continua. Trecem la raportul domnului Deli, promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic. Vă dau cuvântul imediat și apoi vom avea o dezbatere cu coraportorii și apoi vom vedea care este și poziția Comisiei Europene. Domnule Deli, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. În fond e un aviz TRAN și am reușit să-l finalizăm până data, la data limită care e fixată mâine. Foarte mulți colegi au manifestat interes pentru că am avut 252 de amende la, amendamente la oaltă și am reușit să obținem 21 de, 21 de amendamente de compromis pe care le-am realizat împreună cu raportorii din umbră și cred că am reușit să menținem scopurile noastre și, evident, e vorba și de neutralitatea tehnică. Uh, vrem să extindem un pic viziunea Comisiei pe acest subiect și am reușit, prin aceste amendamente de compromis, să avem și siguranță juridică care să asigure legătura dintre această directivă și directiva referitoare la combustibili alternativi. Și am încercat de asemenea să ne fixăm și scopuri realiste care să fie realizate de statele membre. Ținte pentru statele membre care până la urmă sunt niște îndatoriri ce revin municipalităților, regi- uh, autorităților regionale, și fiecare contribuție la aceste țintele va permite obținerea rezultatului scontat la final. Și evident, e vorba și de un angajament din partea instituțiilor europene, ceea ce e oarecum nou, uh, pentru că propunerea Comisiei Europene nu conținea acest lucru. Noi ne-am dorit de asemenea ca și Parlamentul, uh, spre exemplu serviciile de șoferi, mașinile, nu ni s-a părut logic să includem și acest lucru în această directivă. Apoi, am extins de asemenea și numărul de categorii de uh, autoturisme și vehicule uh, vizate, am adăugat și motocicletele și țintim de asemenea și serviciile publice, cum ar fi cele poștale de distribuție, care sunt organizate în mod public și care pot intra în această directiva. Și cred că rezultatul final este unul destul de bun. Vreau încă o dată să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au dat o vadă de deschidere față de toate sugestiile mele și cred că am obținut un rezultat bun și să sperăm că mâine vom avea un vot tot atât de bun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Deli, și deschidem dezbaterea. Mai întâi, doamna Anderson. Mulțumesc și mulțumesc și domnului Deli pentru eforturile făcute pe acest subiect, pentru că sunt absolut de acord. Am reușit să obținem un rezultat foarte bun și asta demonstrează nivelul larg de acord în rândul tuturor grupurilor politice și în materie de aspecte pozitive. Eu cred că dumneavoastră ați luat o decizie bună, s-a extins sfera de acoperire. Vă mulțumesc pentru amendamentul legat de agențiile și instituțiile europene, pentru că era un amendament din partea socialiștilor și democraților și, într-un fel, am fi putut poate să mergem și mai departe aici. Pentru că sunt aspecte importante care țin și de echipamentul mobil, deci uh, de utilaje. Iar e adevărat că e foarte tehnic. Să sperăm că pe viitor Comisia va analiza și acest lucru. Și amendamentele de compromis sunt foarte bune, uh, pentru că am reușit să avem un acord din partea tuturor grupurilor politice pentru a avea o clauză de revizuire și, de asemenea, pentru a, a, arunca o privire pe viitor asupra actelor delegate, lucru care va permite Comisiei Europene la timp să le actualizeze. Eu aș fi preferat să nu avem o poziție rigidă în ceea ce privește definițiile pentru că a combustibililor, pentru că anumiți combustibili pot să permită totuși autoturisme și vehicule mai curate, însă mă pot mulțumi cu rezultatul obținut deocamdată. Dar, per total, uh, să sperăm că această muncă va contribui la discuțiile uh, ce vor avea loc și în Comisia Envi și uh, acolo o discuție foarte interesantă și mă bucur de faptul că noi, Comisia Transporturi, am avut o abordare atât de constructivă și de uh, bine construită. Mulțumesc încă o dată, domnule raportor. Mulțumesc, uh, doamna Anderson. Domnul Lundgren, doriți să interveniți? Nu? Domnul Dalunde, vă rog. Fru ordförande och tack till alla inblandade för ett gott samarbete. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au cooperat pe marginea acestui dosar. Noi ne dorim ca comisia noastră să fie și mai ambițioasă în acest uh, domeniu. Și e adevărat că această directivă trebuie să ne permită mai multă durabilitate în domeniul transporturilor. Însă, în redactarea sau în forma sa actuală, nu știu dacă ținem într-adevăr seama de felul în care evoluează piața. Piața e cum pasă înaintea noastră și în următoarele decenii evoluția tehnologică va fi imensă și exigențele de mobilitate nu sunt suficient de ambițioase aici. Iar în ceea ce privește uh, acel retrofitting, uh, îmbunătățirea, ameliorarea ulterioară a vehiculelor. Eu cred că ar trebui mai degrabă să mizăm pe distrugerea acelor uh, uh, vehicule care poluează foarte mult, în loc să încercăm să le cărpim. Și noi, în propunerea noastră, ne dorim să se modifice acele date limită pentru retrofitting. Ar trebui să fixăm niște date mai uh, Uh, clare și în a, a, astfel să avem o influență într-adevăr pozitivă asupra mobilității. Eu sunt de părere că ar trebui pentru categoria uh, L și chiar și pentru autoturisme uh, ar fi bine să avem niște uh, uh, cerințe mai stricte și ar trebui ca actele de punere în aplicare să poată fi uh, uh, modificate și actualizate cât mai uh, des cu putință pentru a ține seama de evoluție. Mulțumesc, domnule Dalunde. Doamna Chilonen, doriți să interveniți? Se pare că nu. Atunci mă adresez direct Comisiei Europene și dau cuvântul doamnei Isabel Van Don. Vă rog. Je vais parler en français. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Am să mă exprim în limba franceză. Da, salutăm sprijinul general exprimat față de propunere. Se pare că toată lumea e de acord asupra faptului că trebuie extinsă sfera de acoperire a directivei și că trebuie să venim cu o definiție comună a ceea ce înseamnă un vehicol curat. Trebuie neapărat să avem obiective, ținte minime care să fie determinate și ca urmare a ultimelor intervenții, e clar că e nevoie și de un nivel sporit de ambiție. Ceea ce reținem din diferitele discuții este că trebuie să mai clarificăm câteva aspecte uh, în ceea ce privește conținutul definițiilor și nivelul țintelor și modalitățile concrete de realizare acestora. Spre exemplu, în ceea ce privește definiția vehiculor curate, în acest sens avem nevoie de o definiție care să fie neutră din punct de vedere tehnolo- uh, tehnologic și bazată pe anumite limite uh, de emisii de CO2. În ceea ce privește vehiculele uh, grele, uh, camioanele, e nevoie de o capacitate de decizie, pentru că ați, ați constatat și dumneavoastră încă nu avem standardele pertinente. Cred că am să mă opresc aici deocamdată, pentru că, oricum, în mod clar mergem în direcția potrivită în ceea ce privește propunerea pe care o discutăm. Mulțumim, mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Ca să trageți concluzii, domnul raportor Deli, mulțumesc tuturor pentru comentarii și, în fond, chiar sunt de acord că avem nevoie de un nivel de ambiții sporit, să fim cât de ambițioși și posibil. Dar cred că scopul nostru este ca regiunile, orașele din statele membre să fie cooptate și să-și însușească această directivă cât mai repede cu putință. Putem avea cele mai frumoase scopuri uh, pe hârtie, dar fără orașe, fără regiuni, fără state membre, rămân pe hârtie. Tocmai de aceea apreciez faptul că toată lumea ar trebui să preia această, acest punct de vedere și să încercăm să obținem o poziție de mijloc. Pe de o parte să fim și realiști, dar pe de altă parte să fim și ambițioși. Așa că vă mulțumesc și ne vom vedea cu toții mâine la vot. Mulțumesc, domnule Deli. Vreau să amintesc că votul va avea loc mâine la ora 9. Et nous finissons cette, euh, cette première partie de la journée. Et je... Și încheiem această prima parte a ședinței noastre și am să rog pe toți cei care nu sunt coordonatori să părăsească sala, iar coordonatorii ne vom întâlni aici la 17.30, cu un sfert de oră mai devreme, deci decât era prevăzut. Și vom începe la 5 și jumătate ședința coordonatorilor, restul ne revedem mâine la ora 9.